Herr Präsident! Ähm, Domnul președinte, pe 2 februarie 2012 am întrerupt lucrările sesiunii plenare. Le reluăm astăzi, vă rog să luați loc. procesele verbale de data trecută cu textele aferente v-au fost distribuite. Văd că nu există observații. Atunci, procesul verbal e astfel adoptat. Autoritățile competente din Regatul Unit mi-au comunicat că doamna Elizabeth Lin va fi înlocuită de domnul Phil Bennion din 7, 6 februarie încolo. Eu urăm, urăm bun venit noului coleg. Potrivit articolului 3, uh, alineatul 2 din regulamentul de procedură, președintele se întrerupe urându-i bun venit domnului Benian. Deci, potrivit uh, articolului uh, alineatului 3 ar, mm, punctul 2, vă amintesc că Trebuie mai întâi să îi se verifice mandatul noului nostru coleg și dacă nu se vor găsi nereguli, atunci uh, noul nostru coleg va avea drepturi depline atâta timp cât se va dovedi că nu, are, că nu exercită nicio altă funcție incompatibilă cu aceea de eurodeputat. Vă anunț și că domnul Kurt Lechner m-a anunțat personal că își dă demisia, demisie care uh, intră în vigoare pe 17 martie 2012, lucru pe care noi îl luăm la cunoștință potrivit articolului 4. Din acea dată, 17 martie, domnul Lechner nu va mai fi eurodeputat. Potrivit articolului 7 al codului de conduită al eurodeputaților, în ceea ce privește declarația de interese financiare și de conflicte de interese, pe 9 februarie m-am adresat un număr de colegi în ceea ce privește Um, participarea în comisia care se ocupă de codul de conduită și aceștia sunt. Cecilia Wikström, Herrn Gerald Häfner sowie Herrn Sajid Karim. Außerdem habe ich die Herrn Jerzy Mastalka. De asemenea, domnul Speronici, domnul Mastalta sunt uh, membri supleanți în această comisie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 a fost adoptat la conferința președinților pe 9 uh, februarie potrivit articolului 137 și aveți cuprinsul. Dorește să intervină domnul Svoboda. Domnule Svoboda, dacă e vorba de regulamentul de procedură, atunci vă dau cuvântul abia mai apoi. Mulțumesc pentru înțelegere. Și acum fac uh, trimiterea ziua de luni. Nu există niciun amendament. Deci ordinea de zi rămâne nemodificată. După care, grupul verzilor a solicitat ca um, Uh, dezbaterea în ceea ce privește creditele de stabilitate să fie uh, pe ordinea de zi abia după dezbaterea cu privire la relații între UE și Maroc. Domnule Combendit, aveți ceva de spus? Domnule președinte, ați prezentat corect. E vorba de trei rapoarte agri care trebuie să fie incluse în această dezbatere. Mulțumesc! spune președintele. Deci dorim această dezbatere abia după acordul UE-Maroc. Dorește cineva care uh, dorește